Salut pe domnul Constantinos Manalopoulos din partea Agenției Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și domnul Cristian Archambault de la Oficiul Armonizării pe Viața Internă OHIM. Monsieur le Président Menendez. Domnule președinte Menendez Valdes, aveți de îndată cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chair, Vice Chairs, Committee Member. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumim foarte mult că ne-ați oferit uh, ocazia de a ne afla aici, reprezentând toate agențiile descentralizate ale UE pe tema bugetului dedicat agențiilor noastre. 13 agenții din cele 34 de agenții descentralizate sunt prezente azi în sală și aveți aici șapte uh, directori. An era and myself from uh, Eurofound. The network of agencies prepared a Rețeaua agențiilor a pregătit un document uh, care vă oferă o imagine de ansamblu a nevoilor de resurse în 2016 pentru toate cele 34 de agenții descentralizate pe care rețeaua noastră o reprezintă astăzi aici. Documentul introduce, de asemenea, o seamă de mesaje cheie către membrii comisiei dumneavoastră. Agențiile sunt o parte esențială a arhitecturii instituționale a UE. În 2015 am uh, reprezentat 13% din personalul european și 0,6% din bugetul european. Agențiile sunt angajate să amelioreze eficacitatea și să asigure transparența și responsabilitatea vis-a-vis de operațiile pe care le derulează. La începutul 2015, agențiile UE au Uh, pus în aplicare deja 96% din planul de acțiune în ce privește acordul interinstituțional. Vreau să vă asigur de angajamentul total al agențiilor și al personalului lor pentru dezvoltarea continuă a unei organizări performante comparabilă cu aceea a altor organisme internaționale. Indicatorii de performanță cheie sunt niște instrumente adaptate pentru nevoile specifice ale agențiilor și reflectă sentimentul exprimat recent de către vicepreședinta Gheorgheve atunci când ne spunea că agențiile UE sunt ca o flotă de nave rapide, reacționând rapid la solicitările statelor membre și ale instituțiilor UE. Operațiunile noastre, activitățile noastre sunt urmărite de aproape de către Comisia Europeană. Suntem responsabili vis-a-vis -vis de autoritățile bugetare și um, bordurile noastre. Există trei straturi de control și asta cu un grad de detaliere incomparabil față de orice alte organisme UE. Agențiile descentralizate au niște neliniști relative la bugetul 2016, pentru că pentru al treilea an la rând propunerea de buget se bazează pe comunicarea din iulie 2013 a Comisiei Europene, care pentru majoritatea agențiilor include o reducere a personalului de 10% până în 2018 trebuie observat că în 2015 57% dintre agenții, uh, mai puțin cele startup, au implementat sau chiar depășit reducerea de personal cu 5%, iar această cifră poate să urce până la 89% în 2016, ceea ce demonstrează angajamentul agențiilor, cele trei agenții care au rămas puțin în urmă, uh, vor atinge ținta de 5% înainte de expirarea termenului. Această reducere de personal de 5% a fost parte a acordului interinstituțional și solicitat din partea fiecărei instituții și organism UE. Cu toate acestea, propunerea Comisiei introduce ideea de rezervă centrală de redistribuire, așa încât uh, lipsa de personal dintr-un loc să poată fi compensată prin personal disponibil altundeva. Am evaluat nevoile în resurse ale agențiilor de la caz la caz și în ciuda acestui lucru, propunerea curentă a Comisiei Europene în termen de personal uh, continuă să aplice conceptul de rezervă centrală de redistribuire și în bugetul 2016 și reduce cu 10%, reducerea cu 10% continuă în majoritatea cazurilor, deși ținta de 5% a fost deja atinsă. Nu există o dată fixă pentru următoarea întâlnire a grupului de lucru a rețelei noastre, deși a fost menționată o dată în septembrie, iar astăzi a existat o întrerupere de 15 luni. Înainte ca grupul de lucru interinstituțional să se întâlnească și să ofere rezultatele reflecției sale, și ca să mă exprim, is to put it bluntly, establishing a s-au bazat pe un fe accompli, un moratoriu în ce privește reducerea de personal ar fi fost mai adecvat pentru a onora competențele autorității bugetare în acest proces. Dată fiind situația, agențiile sunt neliniștite de faptul că um, grupul de lucru interinstituțional nu se întâlnește suficient de, uh, de vreme a mai aplica reduceri suplimentare în finanțarea agențiilor care redistribuie uh, deja personal Eh, este un element uh, irațional. Există și obstacole birocratice care împiedică agențiile care se susțin financiar să uh, angajeze personal pe cont propriu, așa încât să-și poată desfășura activitatea. Iată de ce am solicitat Serviciul Juridic al Parlamentului European pentru un aviz care în iunie 2014 a arătat că Parlamentul și nu Consiliul trebuie să cadă de acord asupra uh, schemelor de personal ale agențiilor și asta în manieră individuală și a nu le regrupa pe toate în, uh, sub aceeași umbrelă. Însă agențiile s-au uh, organizat într-o rețea Eh, ceea ce nu înseamnă că ele nu rămân eh, persoane juridice independente și trebuie, deci, eh, analizate individual. Reducerea de personal care depășesc ținta de 5% stabilită pentru toate instituțiile va costa în termen de performanță, de derulare a activității, de rezultate în beneficiul părților interesate. Aveți extrem de multe uh, exemple în fișele individuale anexate la dosar. Aș vrea să dau doar două exemple ale unor directori prezenți aici, două agenții, în care impactul acestor reduceri de personal sunt foarte negative. 1. Eurojust va trebui să-și reducă capacitățile pentru a aborda amenințările emergente fie că e vorba de terorism, trafic de imigranți sau jihadism. Un al doilea exemplu, ECA, Agenția uh, Europeană de Produse Chimice, care trebuie să implementeze uh, regulamentul privind produsele biocide. Comisia propune o reducere de 25% a personalului care se ocupă de acest regulament până în 2016, mult mai mult decât ce se prevedea în comunicare în 2013. Într-un astfel de context, ECA nu va putea să ofere un serviciu rezonabil către clienții săi, statele membre și către Comisia. Există foarte multe alte exemple, le regăsiți în dosarul pe care noi l-am pregătit și puteți să lansați oricând întrebări colegilor mei dacă doriți informații suplimentare agențiile fac un apel către autoritatea bugetară de a stopa reducerea de personal până când grupul de lucru interinstituțional va decide calea de viitor. Dumneavoastră trebuie să decideți, însă vă rugăm să stopați aceste reduceri până când o decizie se va lua. Vă rugăm de asemenea să aprobați schemele de personal ale acelor agenții care au atins ținta de reducere a personalului cu 5%, potrivit acordului interinstituțional și v-am oferit uh, tabelele cu cifrele ilustrative pentru absolut fiecare dintre agenții. Agențiile Uniunii Europene solicită flexibilitate bugetară așa încât să se poată asigura că își îndeplinesc stacile vis-a-vis de părțile interesate și această flexibilitate flexibilitate va respecta bugetul în integralitatea sa. Agențiile UE nu sunt întotdeauna în mod adecvat consultate atunci când teme de maximă importanță pentru ele sunt discutate. Și v-aș da iarăși două exemple. Cu 30% din personalul tuturor instituțiilor europene au votat Uh, comité de statut, adică reprezintă 1,5% din totalul de votanți. Rețeaua de agenții au aceeași pondere ca și ombudsmanul european și supraveghetorul protecției datelor cu uh, doar 47 de uh, membri ai personalului. Un alt exemplu. Curtea de conturi și Comisia au uh, încheiat un acord, au căzut uh, de acord bilateral că agențiile descentralizate trebuie să contracteze și să plătească o firmă de audit extern ca să îndeplinească exact aceeași muncă pe care înainte Curtea de Audit o făcea. Aceasta se situează în contradicție directă cu abordarea comună potrivit cărea Curtea de Conturi este responsabilă pentru toate aspectele de audit, inclusiv pentru subcontractare uh, și așa mai departe. Din nou, Parlamentul și Consiliul mm, pozițiile acestora nu au fost luate suficient în calcul și asta pe seama agențiilor. Aș reaminti că agențiile rămân recunoscătoare Parlamentului pentru um, primirea care mi se face anual pentru a discuta problemele noastre și, de asemenea, de a vă prezenta rapoartele noastre în comisiile de specialitate. Salutăm uh, felul în care acceptați contribuția pe care agențiile își o aduc la buna funcționare a instituțiilor europene. Și a UE mulțumesc foarte mult. S'agissant du groupe interinstitutionnel, Mulțumim, domnule președinte. În ce privește grupul inter, interinstituțional, ar trebui să se reunească în principiu pe 15 septembrie. Asta a fost informația pe care am primit-o ieri în cadrul trilogului la sediul Consiliului. Acum uh, voi da cuvântul colegilor dumneavoastră, domnule Manolopoulos. aveți observații sau domnul Arșambu? Bine, atunci voi da de nou cuvântul domnului Gaier care este raportor permanent pe tema agențiilor UE. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc și uh, agențiilor UE care dau dovadă de disponibilitate. Deci mulțumesc și colegilor care participă la această reuniune și care vor participa activ, uh, bănuiesc. Mulțumesc eh, de asemenea pentru contribuția lor și celor doi directori generali care reprezintă agențiile astăzi. Dar eh, dacă cine știe, poate că doresc să intervină și dumnealor, ceilalți doi membri ai troicii agențiilor. Pentru că, de deci, ce? În orice caz, vedem aici că rețeaua agențiilor a, uh, și-a armonizat foarte bine punctul de vedere. Și uh, dacă observ modul de funcționare a agențiilor UE, trebuie să Trebuie să recunosc, da, că pe undeva agențiile sunt tratate ca niște copii nelegitimi din flori, că ați intrat în familie, dar uh, nu primiți aceleași drepturi ca alte organisme. Da, este aici vorba și de o decizie politică, vorba de decizia celor 27 de state membre și să nu uităm că știți foarte bine că fiecare dată e o bătălie lungă unde să se instaleze o nouă agenție. Ne amintim de cazurile celebre, domnul Berlusconi care suspune, susținea sus și tare că agenția pentru alimentație trebuie să, se, să fie în Italia Finlanda da, nu părea să fie deloc o posibilitate bună, pentru că, nu spunea domnul Berlusconi, acum nici măcar nu știu cum să facă o șuncă de bună calitate. Oricum, dacă stăm și vedem ce s-a întâmplat după, e cam clar că Berlusconi nu s-a mai preocupat după aceea vreodată de funcționarea Argenției. Deci, în ce ne privește, noi am încercat, ne-am dat silință să facem în așa fel încât să uh, fie implantată la Haga. În orice caz și Comisia pentru Libertățile Civile uh, Până la urmă, deci, sediul a fost instalat la Budapesta, dar ar fi putut să se fi implantat și în alte parte, ori în altă parte în UE. Însă, până la urmă, singurul argument era că la momentul respectiv Ungaria, Budapesta nu dispunea de o agenție UE. Și eurodeputații, bineînțeles, țin și ei cont de uh, aceste argumente, sunt atenți. Înțeles că toată lumea își dorește să, să poată trimite vești bune acasă, să anunțe că se va instala o nouă agenție în țara sa. Deci, eh, fiecare de ce își dorește să favorizeze instalarea unei noi agenții acasă la el, în țara sa, dar alții o să spună, nu, aveți grijă să nu cheltuim prea mulți, prea mulți bani. Deci e o discuție lungă întotdeauna. În orice caz, am uh, discutat cu agențiile de în diverse ocazii și toate par să fie afectate și îngrijorate de aceeași temă, reducerile bugetare, uh, cărora le fac cu greu față. Uneori aceste reduceri par uh, nedrepte, Curtea de conturi este destul de dură cu ele. Însă, până la urmă, problema agențiilor, după cum mi s-a spus, este numărul de posturi, schema de personal. Pentru că ideea este, dacă reducerile de personal continuă, agențiile nu vor mai fi uh, în măsură să așa, realizeze sarcinile mm, respective. Eh, se întâmplă, putem vorbi despre ENISA, mai ales, dar de asemenea și EIOPA și sunt și alte exemple. Sunt, deci, acele agenții care uh, deja au redus personalul cu cei 5% sau chiar și peste 5%, dar Asta nu e singura problemă, mai este și problema rezerve de redistribuire, care este un element impus de către comisie. Deci uh, și asta, practic, implică o reducere de personal. Uh, Europolul constituie un exemplu. Uh, cred că am vorbit despre asta și în cadrul trilogului ieri. ce se face pe urmă, că practic când vezi ce se întâmplă, cum a fost gestionat acel dosar. mai întâi uh, se aprobă trei posturi, după aia anul următor vor fi tăiate din nou. Deci, până la urmă, din câte văd eu acest concept, uh, rezerva de redistribuire nu este neapărat ceva uh, foarte bun și problema este că nu neapărat Parlamentul a impus toate aceste concepte, e mai degrabă politica vizată, urmărită de către comisie. Comisie a insistat și pe cele 5% și pe rezerva de redistribuire. Eu am recomandat întotdeauna Comisiei să țină cont și de expertiza Parlamentului European pe această temă, pentru că, până la urmă, noi suntem partenerilor și suntem cei mai bine plasați pentru evaluarea muncii agențiilor. De altfel, în uh, avizele noastre pe temele bugetare, uh, primim foarte multe evaluări la nivel de expert tocmai pe această temă, care, care este performanța agențiilor și nevoile lor. Deci eh, facem acest apel să, ca Comisia să țină, să țină cont de situația reală a agențiilor, mai ales în ce privește rezerva de redistribuire. Deci, în orice caz, sperăm că și grupul de lucru interinstituțional să continue, bineînțeles, să funcționeze, dar, uh, oricum, Parlamentul este interesant de această temă și uh, constatăm deocamdată că nu pare deloc să fie o prioritate pentru Consiliu, dar profit de ocazie să mă adresez și Comisiei reprezentanților săi astăzi. Impresia pe care o avem este că subiectul acesta uh, nu suscită, ca să spun așa, entuziasm în sânul comisiei, uh, mai ales când ne uităm la modul cum au fost pregătite primele noastre reuniuni pe această temă. În orice caz, în cadrul uh, negocierilor tripartite, uh, va trebui să rezolvăm cumva această problemă. Va trebui să punem în această întrebare a departajării sarcinilor între agenții, dacă există suprapuneri, dubloane, cum putem uh, ameliora situația și uh, dacă cumva la un moment dat în cursul discuției vedem că sunt competențe care pot fi transferate către alte agenții, e bine, în acel caz, la sfârșitul dezbaterii, eventual închiderea unor agenții nu este nici ea un, o temă tabu. Eu uh, primesc uh, uneori anumite cereri în cadrul Parlamentului care mă surprind foarte mult uh, legate de anumite agenții. Deci, ni se transmit anumite cereri care pur și simplu nu au legătură cu argumentele de fond. Dar, da, e adevărat, întrebările trebuie puse, discut în mod regulat cu agențiile, sarcinile atribuite agențiilor nu sunt bătute în cuie, o agenție nu este uh, ceva, o dogmă fixă. Deci, ideea este până la urmă ca o agenție să-și poată îndeplini în mod eficient sarcinile acelea care sunt. Mulțumim, uh, domnule Gaier. Iar acum, înainte de a da cuvântul colegilor care doresc să intervină, pe marginea celor spuse de domnul Gaier, raportorul nostru permanent, da, ne putem deci imagina și situația în care rolul, utilitatea unor agenții să fie pusă sub semnul întrebării. Nu știu, deci, ce reacții putem avea din partea rețelei agențiilor europene? Există deja o reflexie în acest sens? Vi se întâmplă să discutați deja în intern la eventuala închiderea unei agenții Nu sunt sigur că am înțeles corect întrebarea. Domnul președinte, poate nu m-am exprimat foarte bine. Repet, domnul Gaier ne spune că închiderea unei agenții nu ar fi un tabu. Deci am întrebat dacă s-a discutat deja despre o astfel de eventualitate și dacă aveți recomandări pe această temă. Da, noi ca rețea de fiecare dată când ne întâlnim cu celelalte instituții, știm foarte bine, noi, noi am înființat uh, instituțiile legislatorului, instituțiile principale care le-au înființat în funcție de nevoi. Deci, evident că aici este rolul uh, legiuitorului să ia orice decizie în funcție de necesități pe parcurs, în viitor. Deci, ideea noastră este că am fost înființați ca să răspundem unui scop, încercăm să ne facem treaba cât mai bine posibil și o vom face atâta vreme cât ni se acordă această misiune. Deci nu mm, este, nu este căderea noastră să facem vreo sugestie de înființare sau de desfințare. Très bien, mais, uh, Mulțumim pentru acest răspuns. Sigur, e un răspuns uh, diplomatic din partea președintelui rețelei agențiilor, dar să ne închipuim totuși că ați gândit la asta la un moment dat. Uh, legiuitorul, factorul politic, uh, are în vedere închiderea unei agenții, dar e o decizie politică dificilă. Și totuși, dacă ne angajăm în politică, trebuie să avem și curaj. Deci acum voi da cuvântul domnului Sarmas. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați reprezentanți ai rețelei agențiilor UE. Eu personal consider uh, excelentă munca depusă de agențiile dumneavoastră și este o muncă foarte necesară, deci respect uh, foarte mult activitatea dumneavoastră. Uh, am uh, asigurat de mai multe ori să sarcina de raportor sau raportor de număr în cadrul grupului PPE pe teme legate de agențiile UE. Și totodată am și multă simpatie pentru abordarea dumneavoastră. Asta întrucât, până la urmă, nu e vorba despre vina dumneavoastră, nu? Însă, din păcate, trebuie să spun și că reducerea bugetară în sine ă, nu este ceva ilogic. În orice caz, nu e mai ă, puțin logic decât și menținerea unui morator în ce privește creșterea resurselor bugetare. Nu, pentru că ă, ceea ce trebuie să fie logic este ce, care sunt cerințele fatele de dumneavoastră, care sunt sarcinile care sunt trasate. Și atunci, da, sunt și eu de acord cu dumneavoastră. Modul în care a fost gestionat dosarul de către comisie, ă, da, ă, cred că comisia trebuie să-și asume responsabilități aici. Însă, acestea fiind spuse, întrebarea principală rămâne deschisă care uh, sunt cu adevărat sarcinile importante de care avem nevoie. Și de aici se ajunge la urm, ult, uh, întrebarea definitivă. Care sunt agențiile cu adevărat necesare? Deci despre asta trebuie să vorbim aici, trebuie să menținem dezbaterea deschisă. Însă, repet, subliniez, uh, nu este vina dumneavoastră a agențiilor Dar asta este, dacă este o situație generală, trebuie să avem uh, grijă la bugete. Însă dezbaterea trebuie să fie portată în mod deschis. Mulțumesc. Merci. La parole est à monsieur. Mulțumim. Dăm cuvântul acum domnului Manca. Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să le mulțumesc agențiilor pentru uh, prezentarea acestor uh, chestiuni problematice. Pe de o parte la nivel financiar și pe de altă parte deci resursele de personal. În orice caz este clar pentru toată lumea că uh, agențiile sunt foarte utile, inclusiv comisiei în asigurarea sarcinilor sale. Deci, pe tot, totodată ne dorim să ajutăm aceste agenții, nu vrem să le împingem uh, spre ieșire, Dar totodată trebuie să menținem dezbaterea cât se poate de obiectivă și bazată pe fapte. Deci eu cred că un bun audit uh, ar fi util care să ne lămurească dacă resursele sunt bine utilizate în cadrul agențiilor sau nu, dacă există cazuri de suprapunere de sarcini. Și asta este, un audit ar fi mai util decât să uh, argumentăm în gol cumva. Și dacă am înțeles bine, ideea uh, că Curtea de Conturi a fost de acord cu uh, Comisia cum că o agenție trebuie să plătească pentru un uh, audit extern, chiar dacă auditul a fost realizat de Curtea de Conturi, Uh, nu sunt sigur că am înțeles foarte bine, dacă ne puteți explica de nou. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Von. Uh, uh, Vreau să le mulțumesc și eu agențiilor pentru prezentare care a fost excelență, ca de obicei. Observație generală înainte de a mă referi la bugetul agențiilor. Vreau să mă refer la lipsa de vizibilitate a agențiilor. Cred că am putea să facem ceva mai mult pentru a spori vizibilitatea acestora, nu doar la Parlament. Ehm, toată lumea, nu doar Parlamentul, trebuie să devină mai conștient de activitatea dumneavoastră. Încercați să vindeți mai bine ceea ce faceți. În ceea ce privește bugetul, situația este aproape contradictorie. În general, bugetul pentru agenții s-a crescut. În 2013 s-a crescut cu 25% și în 2016 la fel se va înregistra o creștere bugetară. În general, bugetul a crescut foarte mult, chiar dacă pentru agenții diferite, pentru agenții, de fapt, sumele au fost, au variat. Aveți însă obligația de a reduce personalul cu 5% și în același timp trebuie să puneți și bugete în uh, rezerva centrală de redistribuire. Cred că ați putea să vă gândiți la fuzionarea între anumite agenții și ați putea încerca să renunțați la anumite uh, servicii sau să aveți resurse comune servicii comune, de exemplu, resurse uh, umane și să vă gândiți la alte posibilități similare. O altă chestiune legată de buget. În majoritatea anilor, mai multe agenții reportează sumele alocate. 24 de agenții au făcut acest lucru. Uh, Credeți că poate continua această situație sau aveți soluție pentru a remedia această problemă? Mulțumesc, doamna Gresle are cuvântul. Mulțumesc. Doream să-i spun domnului Gaier că am făcut parte din ultimul grup interinstituțional uh, pentru agenții și am făcut uh, eforturi foarte mari am muncit uh, intens, am uh, colectat foarte multe date, am făcut uh, mai multe analize și am avut o listă de jumătate de metru cu toate rapoartele pe care le-am făcut. Deci, dacă vă interesează, pot să vă furnizez toate aceste date. Avem acum un document foarte extins, dar nimic din ce am discutat la grup s-a pus în aplicare noul Parlament poate face tot ce dorim, dar uh, problema încep, problemele încep uh, la nivel european în privința implementării. Deci vreau să vă amintesc tuturor că trebuie să ținem mai mult uh, cont de ce se decide la grupul de lucru, pentru că altfel la ce ne mai salvește mandatul pe care ni l-ați dat? Agențiile se plâng și au dreptate să o facă că li se dau uh, mai multe sarcini, dar că nu li se alocă și fondurile necesare pentru îndeplinirea lor. Trebuie să facem diferența între agențiile care primesc un mandat juridic clar, ancorat în dreptul european, și celelalte agenții care fac statistici și uh, evaluează frumusețea Europei, dacă mă pot exprima așa. Cred că ne putem întreba dacă formarea profesională în Europa, dacă formarea persoanelor care lucrează în aceste agenții este adecvată sau dacă avem nevoie de personal mai specializat. Dacă se va continua la fel ca până acum și nu se va ține cont de ce se stabilește la grup, nu vom face progrese. Am vorbit și despre modul în care se stabilesc sarcinile orizontale de care se ocupă mai multe agenții. Avem uh, agenția de la Frankfurt de finanțe, care are un mandat foarte concret, un mandat pe care numai această agenție îl are. Dar de ce nu ne faceți propuneri dumneavoastră? Dumneavoastră cunoaște cel mai bine care vă sunt sarcinile. Dar vă cer ajutorul pentru că altfel ceva va trebui să fie, să facem ceva și nu știm dacă vom lua întotdeauna cele mai plăcute măsuri. Domnul nu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o viață anterioară, ca președinte al regiunii franceze, am avut uh, de-a face cu uh, această problematică a agențiilor care sunt create pentru a gestiona chestiuni foarte complicate s-au creat pentru că s-a observat o nevoie, însă pe parcurs această nevoie nu mai este de importantă, apar alte nevoi și se creează alte agenții. Până la urmă există un efect al bulgărului de zăpadă și trebuie să ne întrebăm cum putem reorganiza aceste agenții. Și sunt uh, de acord, se pot uh, face fuzionări sau uh, se pot derula proiecte în comun de exemplu, se, se poate recurge la servicii comune pentru gestiunea personalului. Cred că avem uh, acum la ce să ne gândim. Eu am reușit să fac acest lucru la o scară mai mică, dar uh, am reușit, am reușit. Mulțumesc. Doamna Vana are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu am uh, foarte multă experiență, nu uh, sunt eurodeputat de mult, cel puțin nu m-am ocupat de agenții ca alții timp de ani de zile. Nu am experiență atât de profundă, însă sunt membra acestei comisii de câțiva ani și de asemenea în alte comisii și E adevărat, la agențiile derulează activități foarte utile. Eu, ca deputat nou, pot să vă spun că mm, agențiile mă ajută foarte mult să îmi formez o opinie și să particip la lucrările altor comisii. Agenția de Drepturi Fundamentale se ocupă de colectarea de informații, de date și ne ajută foarte mult. Eu aș vrea să ne gândim la cum putem sprijini mai mult activitatea agențiilor pentru că ele să fie mai eficiente. Putem face, așa cum au propus și antevorbitorii mei, putem să îmbunătățim și sinergiile pentru a crește cooperarea între diferitele agenții eu am vizitat două, trei agenții personal și uh, pot să vă spun că există cooperare destul de bună în materiile care se suprapun. Dar uh, în anumite agenții situația persoanelor este bună, în timp ce în cazul altora lucrurile nu stau la fel. Poate că putem să înființăm o colaborare între agențiile de acest tip pentru ca ele să poată putea, să poată să-și deruleze sarcinile în cel mai bun uh, mod posibil. Nu mai am solicitări din sală pentru intervenție. Aș dori să-i uh, adresez și eu o întrebare domnului Menendez Valdez. Dacă se înființează o agenție într-un anumit stat, acel stat semnează o convenție privitoare la sediu pentru a ușura primirea colaboratorilor agenției care nu au domiciliul în țara în care își are sediul uh, agenția. Din câte știu, Frontexul încă nu a semnat uh, o convenție de sediu cu Polonia, pentru că Frontex are sediul la Varșovia. Cum uh, stau lucrurile cu celelalte agenții? sistematic se semnează o convenție privitoare la seriu. Dacă nu se semnează o astfel de convenție, înseamnă că colaboratorii care nu au domiciliu în acel stat au uh, probleme cu școlarizarea copiilor și uh, alte probleme legate de domiciliul lor acolo, din instalare. Nici eu uh, nu sunt uh, membră, membru aici decât de un an, ca și doamna Vana. Uh, avem impresia că se aduc în discuție și la subiectul, dar că progrese nu se va Cum putem să deblocăm această situație? Pentru că aplicarea um, de ce procentului de 5% este într-adevăr uh, par, a fi actele unui uh, copil uh, rău și prost trebuie să avem o viziune cât mai clară a valorii adăugate pe care o, ad- o aduc aceste agenții și trebuie să le validăm misiunile, pentru că dacă o agenție este utilă acum, dar nu mai este la fel de utilă în 10 ani, trebuie să avem curajul de a readuce în discuție existența agenției respective. Impresia mea este că progrese nu prea se fac și uh, în perspectiva reuniunii interinstituționale din 15 septembrie, ar trebui să avem pe masă mai multe elemente care să ne clarifice dezbaterea și ne permită să luăm niște decizii. Monsieur le Président, la parole. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. O să încep cu ultima întrebare adresată în legătură cu uh, acordurile privitoare la sediu. Acestea au făcut obiectul discuțiilor grupului interinstituțional de lucru. Doar câteva agenții uh, au rămas fără o convenție de sediu, nu mai țin minte câte, vreo 5-6. Din câte știu, uh, se fac uh, progrese în toate cazurile pentru a încheia acorduri de sediu cât de curând posibil. Vreau să subliniez uh, un subiect care a fost adus în discuție de mai mulți deputați. O chestiune uh, importantă. Suntem responsabili, răspunzători și mai transparenți decât orice altă agenție comparabilă. Uh, Comisia um, este um, unul dintre organismele cărora le raportăm și în individual, le raportăm și Parlamentului. 50-60 de persoane vin uh, anual la Parlament cu toate detaliile pe care le solicitați. Aceste informații sunt furnizate și comisiilor dumneavoastră, organismelor specializate care ne cunosc. Vă rog să discutați cu ei pentru că ați tot vorbit despre valoarea adăugată. Noi încercăm să vă ajutăm cu acest document pe care l-am întocmit. Avem uh, o fișă foarte succintă în care aveți informații necesare și valoarea adăugată a agențiilor. Dacă doriți mai multe informații, avem și uh, indicatori cheie de performanță, uh, pentru că noi facem obiectul evaluărilor, suntem evaluați periodic și se măsoară acești indicatori. M-ați uh, întrebat despre agenția mea, Eurofund, suntem cam 100 de persoane. Noi suntem aici pentru a vă ajuta să dezvoltați politici economice și de ocupare și anul trecut uh, am pregătit 320 de documente, documente de politică și să vă dau un exemplu cu concret. Uh, implementarea inițiativei pentru tineret s-a făcut uh, cu ajutorul nostru, cu ajutorul informațiilor pe care le-am furnizat noi. Puteți uh, conta pe noi, uh, vă putem furniza oricând informațiile de care aveți nevoie și putem îmbunătăți procesul dacă este nevoie. În privința um, eficienței sporite și a serviciilor uh, împărțite, serviciilor comune, noi am stabilit trei priorități pentru rețele. Două se regăsesc în lucrurile precizate de domnul Von serviciile comune, activitățile comune și creșterea vizibilității printr-o comunicare mai eficientă. Suntem la curent cu preocupările dumneavoastră, însă trebuie să vă spunem că nu există o rețea a agențiilor, nu a creat nimeni așa ceva, nu suntem uh, o entitate juridică, ci am creat această platformă pentru a face schimb de informații facem schimb de experiență și am făcut achiziții comune, avem servicii comune. Unul dintre uh, colegii mei mi-a spus că dacă doriți exemple, vă poate furniza exemple uh, grăitoare. Avem și anumite limitări, ar fi naiv să credem că totul uh, poate fi făcut la comun. Curtea de conturi, uh, nu vreau să insist mult uh, asupra acestei chestiuni, dar într-adevăr a, uh, s-a luat hotărârea să se facă și audit de auditori externi, pe care trebuie să-i contractăm și să-i plătim. Pentru noi cea mai importantă chestiune este reducerea de personal, dincolo de 5%. Noi ne-am luat angajamentul de a reduce personalul cu 5% ca toate celelalte uh, organisme instituționale, dar uh, nu suntem uh, tratați corect. Vrem și noi tratament egal. Nimic mai mult, nici mai mult, nici mai puțin. Nu cerem fonduri suplimentare. Noi vrem să rămânem la utri bugetar. Ați creat agențiile mai degrabă decât să um, încredințează această sarcină comisiei, pentru că noi suntem uh, mai obiectiv, nu punem sub semnul întrebării bugetul, ci doar această cifră de 5%. În ceea ce privește reportările, noi vrem să propunem un grup de lucru. Predecesorul meu, directorul FRA, care se ocupă de coordonarea agențiilor, a menționat la Parlament că de zeci de ani uh, avem această problemă sistemică a raportărilor. Multe sunt planificate, avem anuale, activități multianuale. Dar împreună cu Curtea de Conturi și cu dumneavoastră vrem să discutăm dacă avem de abordat o problemă sistemică pentru că nu mai dorim să avem să ascultăm aceleași comentarii sistematic în fiecare an la descărcarea bugetală. Vrem să rezolvăm problemele care pot fi rezolvate în mod rezonabil și suntem uh, angajați uh, pentru a fi eficienți din punct de vedere bugetar. Vă amintesc că 96% din uh, acțiunile pentru care au fost răspunzătoare agențiile au fost puse în aplicare. Nu am stat degeaba, am fost activi, am făcut monitorizare și am uh, dat feedback comisiei și dumneavoastră în legătură cu implementarea. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă am uitat ceva, vă rog să ne amintiți. Cred că comisia. Mulțumim, domnule președinte. Poate că și comisia ne poate împărtăși opiniile sale. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să asigur agențiile pentru comisie, ele fac parte din familia uh, UE, din uh, arhitectura, din construcția comunitară și pentru acest motiv ele trebuie să participe la acel efort de reducere a personalului cu 5%. Vreau să mai reamintesc originea acestei rezerve centrale de redistribuire, Redeployment Pool. Uh, nimeni nu-și dorea reducerea de personal. Mă gândesc la anumite agenții unde, din potrivă, nu a existat o reducere, ci Comisia dorea o sporire a resurselor umane ale anumitor agenții, cum e aceea pentru azil, bună oară. Nu a existat niciodată o dorință de a face să dispară vreo agenție sau uh, alte intenție negativă. Trebuie însă integrată intenția globală de reducere cu 5%, ținând seama de specificitatea fiecărei agenții, fie că e vorba de sarcini noi, fie că e o agenție de tip startup care tocmai demarează. Soluția noastră poate că nu e foarte originală, prea originală, dar e aceea pe care o aplicăm și la comisie, în plan intern. Am constituit o rezervă care uh, lua niște uh, resurse de la fiecare agenție pentru a le redistribui, așa încât per total să obținem reducerea de 5%. E limpede că grupul de lucru interinstituțional pentru agenții este uh, un organism foarte important. Comisia a spus întotdeauna, avem un sistem funcțional, îl aplicăm pentru că nu există alternativă și suntem obligați, cel puțin în propunerea noastră bugetare, să demonstrăm că ne îndreptăm către obiectivul de reducere de 5% ce figurează într-un acord interinstituțional, dar firește suntem deschiși alternativelor care ne-ar putea permite să obținem același rezultat și pe alte căi. Domnul președinte fi a menționat astfel de posibilități de a revedea mandatul anumitor agenții, de a fuziona altele la un moment dat, însă toate acestea nu au fost aplicate. Iar uh, doamna vicepreședinte a menționat ca punct important pentru ei posibilitatea de a măsura sarcina de lucru și de a avea niște indicatori precisi ai agențiilor pentru a ști exact când o agenție riscă să uh, aibă probleme de personal vis-a-vis -vis de activitățile pe care le derulează. E adevărat că multe dezbateri uh, pot avea loc și de aceea grupul uh, interinstituțional se baza pe niște fișe, dar există și probleme specifice, cum sunt agențiile care se autofinanțează complet sau parțial. A priori, ele nu sunt excluse de la acordul interinstituțional, de aceea noi le-am inclus, e limpede însă că aceste uh, agenții care au venituri din industrie ridică probleme specifice, pot avea mai mulți agenți externi, dar poate că trebuie analizată mai în detaliu situația lor particulară. În concluzie, e adevărat că a fost greu să repunem în mișcare grupul interinstituțional și din motive de calendar, uh, E vorba de doi vicepreședinți ai comisiei care participă la acest grup, deci e cu atât mai dificil și dificultățile veneau și din uh, faza de pregătire și de redemarare a întregului grup. Acum, în sfârșit, avem o dată și comisia speră că în cadrul acestui grup vor apărea idei originale uh, transmise, de ce nu, de rețeaua agențiilor sau alți uh, intervenienți, așa încât să găsim o soluție care în același timp să respecte constrângerile, dar permite agențiilor să se dezvolte și mai ales să-și îndeplinească sarcinile foarte importante care le revin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, ies puțin din rolul meu, dacă îmi permiteți, însă agențiile autofinanțate. Uh, se poate considera că ele, dacă au mai multe resurse, își pot ameliora randamentul financiar nu trebuie să capete oare un statut deosebit, pentru că dacă le blocăm uh, și pe de altă parte le au mijloace, mm, poate nu e just, poate domnul Gaia are o idee asupra acestui aspect. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e un punct foarte important și în introducerea mea nu am abordat acest aspect pentru că nu doream să uh, vă răpesc prea mult timp și nu doresc să fac nici acum. E adevărat însă că exemplul pe care l-ați al agențiilor autofinanțate este un exemplu foarte bun. Știm că principiul one size fits all uh, nu funcționează. Există multe agenții care, în parte, sunt finanțate de industrie, pentru că Uniunea Europeană a contractat bunoară certificarea medicamentelor sau produselor chimice acestor agenții uh, agenția de la Alicante, bună oră, e finanțată quasi integral de către industrie. Însă, mediul de afaceri în astfel de situații cumpără un serviciu care trebuie prestat de către instituțiile europene, iar uh, agențiile care trebuie să-și reducă personalul Uh, vor suferi la nivelul tocmai al calității serviciului pe care îl oferă. Pentru că răspunsul lor va lua mai mult timp. Deci munca trebuie raționalizată cu totul diferit, iar din momentul în care mediul de afaceri trebuie să plătească o taxă, uh, se așteaptă la un serviciu de calitate a spune, deci, că și acestor agenții trebuie să li se aplice același regim cu aceeași idee de rezervă centrală de redistribuire, eu cred că nu e un lucru bun. Industria, mediul de afaceri nu vor înțelege astfel lucrurile, deoarece ei doresc să primească, în schimbul banilor pe care îi plătesc, un serviciu de calitate. înregistrarea mărcilor ocupă o agenție care practic încasează venituri mult mai mari decât nevoile sale. Vorbim de sume considerabile aici. vorbim de uh, sume de 6-7 cifre, iar posibilitățile sunt foarte limitate uh, în ce privește felul în care astfel de sume realizate pot fi utilizate. Statul membru a avut o idee de genul, anume rambursarea unei părți a acestor sume pentru că oficiile lor naționale au mai mult de lucru, un volum de muncă superior din cauza uh, acestei certificări europene, iar oficiile naționale sunt remunerate de către UE pentru volumul de muncă Uh, sporit ce decurge din aceste uh, noi măsuri și operațiuni uh, ce decurg din legislația UE. Și statele membre au lăsat acest lucru să se petreacă așa. Într-adevăr, există câteva agenții care aduc bani. Mă bucur că există o sinergie între agenții atunci când ele sunt pe același palier și au sarcini comparabile atunci când se dezvoltă soluții informatice, bună oară, uh, pot fi imaginate diverse sinergii, există piste interesante și cred că aceste lucruri trebuie să continue. Și nu mă îndoiesc că până în prezent nu toate posibilitățile au fost explorate. În ce ne privește, trebuie să menținem presiunea. Acum în ce privește curtea de conturi. Uh, colegul Manca a pus o întrebare foarte interesantă. Auditurile au fost subcontractate, o organizație privată se ocupă acum de acestea și uh, aceste servicii sunt facturate către Curtea de Conturi care trebuie să plătească. În momentul descărcării bugetare a curții de conturi am criticat personal această practică, deoarece mi se pare că o instituție europeană, precum e Curtea de Conturi Europeană, nu poate să facă așa ceva. Se capete o factură tare m-aș mira dacă etapa următoare nu va fi ca la rândul ei curtea de conturi să uh, trimită PricewaterhouseCoopers către Parlament cu factura în mână uh, e o situație absolut ieșită din comun și mie nu mi se pare corect deloc prin ce trec agențiile. Încă un punct, dacă îmi permiteți, asupra dezbaterii pe care am avut-o. Un euro bine cheltuit nu e neapărat un euro economisit. Uh, acel euro trebuie cheltuit și în schimbul lui să primești uh, valoarea pe care o dorești. Nu uh, vrem o Uniune Europeană ieftină, ci una care să servească cetățenii trebuie să oferim. E nevoie de informații. Comisia de specialitate nu încetează să repete. Adesea datele pe care le primim din statele membre nu sunt comparabile și avem o imagine foarte heteroclită. Deci avem în continuare nevoie de toate organismele UE. Nu cunoșteam situația cu formația profesională în europeană și uh, am solicitat informații. E vorba de servicii de care avem nevoie, pe care noi le-am solicitat și care trebuie să corespundă nevoilor colegilor noștri Eu propun să lăsăm grupul de lucru interinstituțional să-și facă treaba și nu ca data trecută să lăsăm să lucreze și să le ignorăm uh, rezultatele. Cred că ar fi bine să sporească frecvența întâlnirilor pentru ca să obținem rezultate mai rapid. Dar numeroasele puncte evocate trebuie integrate în activitatea grupului interinstituțional de lucru. În ce mă privește, am să vă raportez în mod regulat ce se întâmplă acolo. Voi încerca să fiu subțin, dar e important ca și dumneavoastră să puteți urmări evoluția acestui dosar. Există un birou colectiv al agențiilor la Bruxelles și multe din întrebările pe care noi ni le punem pot fi găsite acolo. Așadar, dacă aveți întrebări, vă rog să nu ezitați să vă adresați acestui birou fără a aștepta dezbaterea anuală din Comisia pentru Bugete. Mulțumesc, spune președintele. Îi mulțumesc pentru implicarea personală și pentru întregul efort, precum și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o asupra problematicii agențiilor. Domnule președinte Menendez Aldes, vă mulțumesc de asemenea domnilor Manolopoulos și Așurec. Uh, mulțumesc tuturor. Pe 15 septembrie avem o întâlnire foarte importantă și mi-aș dori să putem aproba ordinea de zi a acelei ședințe și să putem pune în dezbatere o serie întreagă de problematici. Sunt decizii care trebuie luate în special să statuăm asupra sorții agențiilor autofinanțate, pentru că acolo există un potențial de resurse de care pentru moment ne privăm. Și celelalte agenții uh, sunt într-o situație uh, absolut ridicolă. E adevărat că există un temei juridic, dar acesta nu trebuie să ne ducă în situații absurde sau contradictorii suntem aici și pentru a corecta temeiurile juridice atunci când e necesar. Domnul președinte Mendes Aldes uh, a spus că um, lipsesc câteva agenții și uh, la întâlnirea interinstituțională să discutăm acest aspect. Domnilor, vă dați seama acum uh, care sunt ideile și uh, importanța pe care Parlamentul European, Comisia pentru Bugete o acordă agențiilor dumneavoastră. În, suspend acum ședința, reluăm la orele 15 pentru o audiere în ce privește acțiunea Uniunii Europene în favoarea IMM-urilor.